Good afternoon. Good afternoon. Um... Bună ziua. Primul punct pe ordinea de zi, ca de obicei, adoptarea ordinii de zi. Punctul 4, votul uh, privind semestrul european uh, va fi mutat după punctul 8. Dacă nu sunt obiecții, atunci se consideră că ordinea de zi este adoptată. privește anunțurile președintelui. Un punct, în afară de mesajul legat de deciziile coordonatorilor de la ședința din 22. Uh, uh, dacă nu aveți uh, obiecții în legătură cu procesele verbale, le considerăm adoptate. Apoi, în afară de asta, vreau să vă informez că avem o serie de noi note de informare disponibile uh, în legătură cu uh, mult discutatul punct al uh, bilanțurilor nete și cum să discutăm beneficiile calității de membru al Uniunii Europene. Deci sunt niște documente care au fost făcute de contractori externi după o decizie a coordonatorilor Doamna Zama a fost uh, raport, raportorul responsabil pentru aceste contracte. Deci e vorba de niște note de informare care examinează istoria și problemele unor indicatori, mai ales uh, în ce privește balanțele bugetare operative, operaționale, care evident că sunt miezul eternei probleme a justei, justului uh, rezultat, just return, și asta în, face parte, evident, din dezbaterea actuală și continuă CFM. Avem uh, un punct, probabil că o să avem la următoarele ședințe un punct pe ordinea de zi cu prezentarea autorilor uh, notelor acestora de informare și apoi, evident, un schimb de informare cu dumneavoastră, un schimb de opinii, mă scuzați, cu dumneavoastră. Până atunci, aceste note de informare sunt disponibile sunt publice și sunteți invitați să luați notă de ele. Există și versiuni uh, tipărite pe hârtie la intrarea în sală, dacă doriți. În regulă. Madame Keller. Si, monsieur le président, c'est notre... Doamna Keller. Domnule președinte, aceste note de prezentare sunt traduse? Trebuie să verific. Nu. Nu, nu, spune președintele, nu pentru moment. We'll check whether we can provide translated. O să încercăm să vedem dacă putem să oferim uh, traducere. Bănuiesc că pe dumneavoastră vă interesa o versiune franceză. Important, donc c'est plus... Da, deci sunt importante și cred că ar fi mai bine pentru fiecare spate. Dar nu sunt împotriva a ideii de a avea o versiune franceză și una germană și de deci ce nu una poloneză și suedeză și maghiară. Cea poloneză probabil că e o prioritate pentru ea. Bugetul e prea mic, spune președintele. Totuși, cred că sunt documente interesante și în dezbaterea bugetară, care încă nu s-a terminat, ar putea fi importante. Acum, serios vorbind, haideți să verificăm înainte să facem promisiuni, spune președintele. Excuse-mă? But let's Let's check before we start promising things that we... Bine, cum ziceam, spune președintele, uh, hai întâi să verificăm dacă putem să facem asta, înainte să promitem. Apoi, punctul 3, aprobarea proceselor verbale. Dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptate. West Point 4. West So We move to point five, the... Trecem la punctul 5, protocolul privind implementarea parteneriatului uh, pentru pescuit între Senegal și Uniunea Europeană. Acest uh, document a fost prezentat și discutat în reuniunea noastră din 22 ianuarie și vă reamintesc că votul este cu privire la aviz per total. Așadar, înainte de a trece la vot, haideți să încercăm mai întâi să vedem dacă consolele funcționează. Declar votul deschis, este un test, vot de test așadar. Faceți ce doriți, votați pro sau contra. Votul este închis. 30 de voturi în total. E în ordine. Bun, deci acum trecem la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 26 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Vă mulțumesc! Punctul 6 de pe ordinea de zi prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie care expira la 15 noiembrie 2019, deci deja a expirat. Și acesta a fost prezentat și discutat uh, în reuniunea noastră din 22 ianuarie. Același tip de procedură, așadar vot cu privire la întregul aviz, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă 26 de voturi. Pentru, 3 împotrivă, o abținere. Și acum, secțiunea 3, transferuri. Nu am primit niciun fel de solicitări. Punctul 8, transferuri, alte secțiuni. Doamna Gardia Zaval. Mulțumesc, domnule președinte. Avem două puncte uh, în fața noastră. Unul se referă la cele 89 de posturi pentru pasarelă pe care am discutat-o aici la comisie și cu privire la care am negociat cu Comisia Europeană și de asemenea cu administrația acestui Parlament era vorba despre un transfer de posturi între grupuri și administrație pentru ca aceia care ar putea să opteze pentru pasarele să uh, poată trece la examene și să facă practica. A fost vorba despre un punct care viza efectivul uh, acestei uh, instituții și voiam să vă informez că administrația a solicitat crearea acestor 89 de posturi prin transferul acesta de posturi să în ceea ce privește Comitetul Regiunilor și acesta ne-a făcut o propunere, o solicitare de transfer a 225.000 de euro. Capitolul salarii se reduce și se sporește capitolul cu privire la activități și informare a grupurilor politice. Vorbim de 225.000 de euro Lucrurile merg în linia celor solicitate de acest Parlament atunci când am uh, făcut solicitările pentru bugetul pentru 2020, pentru Comitetul Regiunilor. S-a solicitat sporirea bugetului pentru uh, activitățile de comunicare politică. A fost imposibil să obținem acești bani. Așadar, uh, Comitetul Regiunilor ne propune acum o ajustare pe parte de salarii, ținând cont că Vorbim de 55,7 milioane de euro. Um, Așadar, dacă facem această ajustare, ar putea să sporească într-o manieră semnificativă bugetul pentru comunicare politică între grupurile politice din uh, Comitetul Regiunilor și a solicitat acest lucru pentru că uh, totul mergea în linia celor propuse pentru bugetul 2020. Thank you. Președintele, mulțumesc. Dacă nu există obiecții, nu există obiecții? Bun. Dacă nu există obiecții, atunci transferul va fi considerat adoptat. Da? Bun, vă mulțumesc. Acum vom trece la punctul 4 al ordinii de zi, care, după cum spuneam la începutul reuniunii, a fost uh, amânat pentru după punctul 8. Proiectul de raport a fost prezentat și discutat la reuniunea noastră din 22 ianuarie și vă propun să trecem la votul uh, prin apel nominal, așadar vot electronic. Bun, în primul rând, de fapt, amendamentul 1 prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 1. Este vot prin apel nominal, cumva? Nu, este tot prin ridicarea mâinii. Așadar, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 11. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respingem. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul. Nu, îmi cer scuze. Amendamentul 23B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Verificare electronică 23B. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 10 deci, pentru, 19 împotrivă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, se solicită verificare. Bun, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă cu un vot diferență. Trecem așadar la compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze, dar nu am văzut decât 7-8 mâini ridicate. Repet, compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să adoptăm. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 57A. Pentru. Împotrivă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot uh, final. Votăm amendament, nu, amendamentul 65 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 66, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 26 pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului. Doamna Marchez, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor uh, raportorilor pentru implicarea și angajamentul de care au dat dovadă pentru acest raport. Uh, e un raport din propria inițiativă, dar care a mobilizat foarte multe contribuții ale multor membri. Vă mulțumesc. Point 9. Bun, mulțumesc și cu aceasta trecem la punctul 9, politica imobiliară. Nu s-a primit nicio solicitare și, de asemenea, în ceea ce privește schimbul de opinii, în ceea ce privește politica imobiliară, nu am primit niciun fel de informații. Ceea ce ne aduce la punctul 11 de pe ordinea de zi. Trebuie să verificăm dacă vicepreședintele Parlamentului European și secretarul general au sosit deja. We have a five minutes break before the... Luăm o pauză de 5 minute înainte să sosească oaspeții noștri.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

Good uh, afternoon again. We continue with our uh, agenda. Bună ziua, ne revenim la agenda noastră și le urăm uh, bun venit în primul rând domnului Vele, care este secretar general al Parlamentului European și domnului Silva Pereira, vicepreședinte al Parlamentului. Procedura pentru stabilirea bugetului Parlamentului. Începem februarie, când secretarul general, care este alături de noi astăzi, vine cu o propunere care să definească prioritățile și resursele pentru următorul an. Secretarul general, domnul Vele, a prezentat deja de săptămâna trecută un proiect biroului care folosește această prezentare pentru adoptarea proiectului estimativ preliminar și uh, pe care îl transmite Comisiei pentru Bugete. Astăzi, la comisia noastră, domnul Vele împreună cu domnul Silva Pereira au fost invitați pentru a participa la un prim schimb de opinii cu privire la propunerea estimărilor Parlamentului privind veniturile și cheltuierile estimate pentru anul 2021. Pentru a fi clar cum vor uh, funcționa lucrurile, îi vor ruga pe domnul Vele să ia cuvântul. Are cam 10 minute la dispoziție, după care domnul Silva Pereira are același timp la dispoziție pentru a susține prezentarea privind uh, proiectul estimativ preliminar pentru anul 2021. Domnule Vele, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ceea ce privește procedura bugetară 2021, cred că este bine ca de la bun început să ne amintim care este calendarul. Ați spus deja că lunea trecută am uh, susținut prezentarea respectivă la președinție. Am uh, la birou am, avem acum ocazia să avem o, un schimb de opinii, apoi pe 9 martie uh, biroul va adopta o propunere și va aloca un mandat de intermediere cu uh, Comisia pentru uh, bugete. Apoi vom stabili un termen și dacă totul funcționează bine, pe 30 martie vom avea rezultatul și acesta va fi adoptat în paralel la bugete, precum și la birou și, bineînțeles, că apoi uh, procedura bugetară va fi votată la plen. Probabil cândva în octombrie. Tradiția spune că Parlamentul European în ceea ce privește cheltuielile administrative ale Uniunii Europene, poate conta pe 20% dintre aceste cheltuieli administrative. Deci 20% din toate uh, cheltuielile administrative uh, revin de multe decenii Parlamentului European. În uh, ultima în ultimul mandat, Parlamentul a decis ca în acest cadru Uh, să nu cheltuiască toți banii. Deci nu l-a exploatat întru totul. Am avut heading-ul 5, care a crescut cu 4% uh, în medie, dar de regulă această creștere în uh, bugetul Parlamentului European a avut un 2 în fața virgulei, adeseori un 3. Asta înseamnă că am oferit un spațiu de manevră important sub cei 20% pe care Parlamentul în mod tradițional îi folosea. Asta înseamnă că și cu o eventuală reducere la noul heading 7, este posibil ca uh, și în 2021 să ne putem uh, baza pe această sumă de 20% din cheltuielile administrative totale. Bineînțeles că un buget este compus din cifre, dar în realitate, în spatele asta unor astfel de cifre se găsesc uh, proiecte. Ceea ce înseamnă că întotdeauna trebuie să și explicăm ce dorim să facem mai exact. Și din acest motiv, uh, găsiți și în documentația dumneavoastră o imagine de ansamblu cu privire la cele mai importante proiecte din mandatul trecut. Deci ce am făcut în plus, uh, cum am folosit banii instituției și care au fost activitățile de consultare între uh, Parlament și birou. Am creat un serviciu științific, multe uh, posturi au provenit de la alte servicii, ele au fost redistribuite și, de asemenea, la Bruxelles uh, ne confruntăm acum cu o situație prin care fiecare deputat, pe lângă biroul său, mai are două birouri uh, alocate asistenților. La începutul mandatului trecut, lucrurile nu erau așa. Pentru prima dată, la Strasburg Acum am avut un uh, birou suplimentar pentru asistenți. În mod tradițional exista un singur birou în care uh, erau și deputatul și asistenții săi, dar odată cu acest mandat am reușit ca pentru prima dată să existe 1 plus 1 birouri dedicate fiecărui deputat. Am investit de asemenea suplimentar în domeniul securității, mai ales în cel al intrărilor, mai ales după incidentul nefericit prin care 200 de curzi au uh, încerca să forțeze o astfel de intrare, am constatat că nu erau suficient de sigure aceste intrări. De asemenea, am internalizat uh, sistemul de uh, șoferi și uh, acum 2 ani am deschis Casa Istoriei Europene. Anul trecut, deci în 2019, ajunsese la numărul de 200.000 de vizitatori Casa Istoriei Europene, 200 de mii, Parlamentariumul, 300 de mii de vizitatori, deci 500 de mii de vizitatori la Bruxelles, plus alți vizitatori, deci ne apropiem de numărul de un milion. De asemenea, am avut o experiență europeană unică în statele membre europene, am dus și o campanie electorală europeană, am uh, organizat două evenimente de mare amploare la care au participat foarte mulți uh, foarte multe persoane și de asemenea la Bruxelles uh, am uh, deschis trei clădiri noi, cea uh, Martens pentru 3000, Col pentru uh, alți 3000 și cea de-a treia clădire este de la Strasburg, clădirea Havel. Noul birou uh, încă de la bun început, deci din octombrie anul uh, acesta, s-a retras la Pesange la o reuniune în clădirea Jean Monnet, în apropiere de Paris. Este o clădire care ne aparține și pe care o folosim ca centru de reuniuni și au fost luate o serie, au fost discutate de fapt o serie de uh, decizii strategice care au fost formalizate prin uh, decizii oficiale ale biroului și uh, acestea au fost uh, au anumite consecințe bugetare. În primul rând, eu, experiența europeană. Deci uh, aceste mini parlament planetariumuri pe care le avem în anumite state, cum ar fi în Finlanda, în Germania, în Danemarca sau uh, în Slovenia, acestea ar trebui să fie uh, extinse asupra tuturor statelor membre pe uh, parcursul acestui mandat. Deci este un proiect de investiții important, ceea ce înseamnă că vor fi deschise încă 12 astfel de experiențe europene până la jumătatea mandatului și 9 în cea de-a doua jumătate. Obiectivul este să spunem că nu fiecare cetățean trebuie să vină la Bruxelles pentru a trăi această experiență europeană sau nu trebuie să meargă la Strasburg, ci noi mergem acolo unde sunt oamenii, deci ne îndreptăm că către cetățeni. Experiența din Finlanda a fost una extrem de pozitivă. Într-o lună, 100.000 de cetățeni au vizitat parlamentariumul uh, european de acolo. Bineînțeles că nici acolo nu merge toată lumea în capitală, de aceea avem un angajament și, uh, și pentru un uh, parlamentarium mobil. De asemenea, s-a decis ca și așa numitele zile pentru un Parlament mai verde să fie uh, implementate mai rapid și să fie un proiect mai ambițios decât până acum. A existat și o decizie ca până în 2024 să fie introduse paritatea de gen în ceea ce privește directorii de direcții generale, pentru că era necesar să se facă acest lucru, deci să existe 50-50 această egalitate și, de asemenea, experiențele pozitive de la Uh, alegerile europene, unde am avut 8% uh, participare mai mare față de uh, ultimele alegeri, respectiv 34 de milioane de alegători în plus. Deci, noi dorim ca această tendință să fie una care să continue, așadar dorim să ne îmbunătățim prezența în statele membre. Avem o strategie imobiliară pe care am decis-o și încă de la finatul uh, finalul mandatului trecut. După ce vom uh, prelua clădirile Marco și Col, nu vom mai uh, avea nevoie de infrastructură suplimentară la Bruxelles, ci ne vom gândi la noi perspective, vom stabili noi priorități. În primul rând, această experiență europeană în statele membre, apoi posibilitatea de a avea o infrastructură corespunzătoare pentru trialoguri, pentru că nu avem infrastructură corespunzătoare și când au fost construite aceste clădiri, nu aveau loc trialoguri, așadar infrastructura necesară trebuie creată și apoi mai este necesar de renovare. Parlamentul, prin legislație, uh, s-a angajat ca 3% din clădiri să fie renovate și aceste criterii trebuie să fie respectate. În uh, ceea ce privește clădirile, mai există și alte proiecte mari care trebuie finalizate. Anul acesta vom putea deschide partea de est din clădirea Adenauer Prima direcție a intrat deja în clădirea respectivă. Vorbim despre o clădire în care vor avea loc 3.000 de persoane. De asemenea, clădirile din Luxemburg și acelea vor fi prinse în proiecte. Partea de vest, 30% așadar din clădire, uh, nu este încheiată și acesta va trebui încheiată. La Strasburg, în ceea ce privește zona uh, lui Weiss, uh, partea de sigura, securitate și control mai trebuie încheiată și uh, estimăm că ne mai costă vreo 8 milioane de euro toate aceste lucruri. La Bruxelles, în uh, fosta clădire Atrium, va fi construit un nou centru pentru vizitatori, mai ales pentru a despovăra, cel puțin în faza de renovare și restructurare a uh, clădirii SPAC. De asemenea, se dorește mărirea zonei respective, iar costurile sunt estimate la 2,4 milioane de euro. Uh, finalul proiectului ar trebui să fie în 2021. Mai sunt și alte proiecte care au fost uh, anvizajate în domeniul IT, pe partea de hardware. Uh, aici sunt două proiecte importante. În primul rând, înlocuirea tuturor computerelor cu desktop prin hibride până la sfârșitul anului 2024. Aceste hybrids uh, permit uh, activitatea mobilă, deci nu este nevoie de mai multe dispozitive la în mai multe locuri și de asemenea există posibilitatea acestui uh, lucru mai flexibil, deci poți să lucrezi și de acasă și de la serviciu și această conciliere între viața profesională și viața uh, personală este mai bine asigurată. Deci pas cu pas, până în 2024 dorim să facem această înlocuire. De asemenea, avem nevoie de standarde superioare în ceea ce privește centrul de date, Centrul de date belgian pe, de care dispunem în acest moment are doar două categorii A, dar pentru a avea mai multă siguranță avem nevoie de patru astfel de categorizări. Avem așadar nevoie de un nou furnizor. Ultimul punct în ceea ce privește această introducere generală în domeniul personalului, reducerea de personal, uh, respectiv procesul respectiv s-a încheiat. Ca administrație am uh, redus personalul cu 6-7%, nu cu 5% când ni se ceruse, pentru că în ceea ce privește grupurile politice, um, aici am compensat practic această reducere. Am putea să solicităm posturi suplimentare, nu vom face însă acest lucru. Singura propunere care se regăsește aici se referă la grupurile politice pentru așa numită pasarelă, acolo sunt solicitate 89 de posturi suplimentare și pentru perioada următoare, astfel încât colegii de la grupurile politice să uh, beneficieze de acest avantaj. Mulțumesc! Thank you. I... Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Silva Pereira. Muito obrigado, Presidente. Uh, queria cumprimentar o Sr. Secretário-Geral, todos os colegas Uh, nesta sessão. Mulțumesc, dragi colegi. Iată ce aș dori să adaug. Și voi încerca să fiu cât se poate de succint, de concis. Voi încerca să nu folosesc tot timpul care mi-a fost repartizat suntem în acea etapă a procedurii de buget în care trebuie să înțelegem exact ce s-a dorit cu acea, acel, acea propunere preliminară pentru buget. Potrivit procedurilor noastre, Secretariatul General prezintă o propunere preliminară, apoi se organizează o dezbatere pe tema acelei propuneri dezbatere condusă de către președinție, după care se adoptă propunerea de buget. Asta s-ar întâmpla în data de 9 martie. Trebuie ținută seama de schimbul de opinii care se întâmplă astăzi aici în cadrul Comisiei pentru Buget și acesta este și sensul prezenței mele aici și al intervenției mele în fața Comisiei pentru Buget, tocmai pentru ca preocupările colegilor să se reflecte ulterior în dezbaterea pe care o vom purta la nivelul discuțiilor cu președinția în legătură cu propunerea de buget. Contribuția dumneavoastră este așadar deosebit de importantă pentru Uh, lucrările biroului președintelui uh, Parlamentului European. Și ținând seama de dezbaterea inițială pe care am avut-o la uh, oficiul președinției uh, Parlamentului, uh, propunerea pre pre prezentată de către Secretariatul General, așa cum se știe, conține o creștere bugetară pentru Parlament de 3,5%. Ca atare, această diferență în sine nu înseamnă nici prea mult, nici prea puțin. Cred că ceea ce trebuie să facem este să o evaluăm, ținând seama de prioritățile care ne stau în față și ținând seama de cerințe. Trebuie așadar să înțelegem în ce măsură acoperă ea necesarul sau poate că se află chiar uh, sub pragul uh, necesarului. Deci, asta aș vrea să subliniez, că nu putem să luăm cifra asta în modul, ci ea trebuie să fie analizată în context. Propunerea de buget trebuie să reflecte deciziile adoptate anterior de către, parla anterior de către Parlament și de către oficiul președinției. Certas, în linie cu as nossas preocupações. Prin urmare, trebuie să răspundă preocupărilor noastre. Cu alte cuvinte, creșterile pe care le conține propunerea de buget se referă la condițiile de lucru în Parlament. Cu alte cuvinte, e vorba aici de echipamente, de echipamentele IT, printre altele, dar nu numai. Este vorba și de o creștere de 10% pentru partea imobiliară. Și apoi trebuie avută în vedere și problema studiilor, al procesării datelor, de care se folosesc adesea parlamentarii și asistenții acestora. Și aici este vorba de o creștere de circa 15%. Trebuie avut în vedere, de asemenea, și investițiile principale, adică acele investiții care cu adevărat consumă cel mai mult de la buget. Și dacă ne uităm peste acestea, ne dăm seama, fără echivoc, că investițiile acestea principale reprezintă, de fapt, consecința unor decizii care s-au luat anterior. Cu alte cuvinte, de exemplu, trebuie făcute investiții majore în ceea ce privește clădirile, în ceea ce privește securitatea. E un lucru care deja a fost semnalat. Mă refer în special la clădirea Adenauer, la clădirile din Luxemburg, dar și aici, la Bruxelles urmă, trebuie să punem accentul și pe investițiile pentru securitate. Acest plus de securitate s-a dovedit necesar și este vorba de serviciile de primire a vizitatorilor, atât aici la Bruxelles cât și la Strasburg. Apoi, în al doilea rând, Există o preocupare și pentru investițiile bugetare de anul viitor cu privire la partea de comunicare și informatică. Desigur, în mare măsură, investițiile acestea, cum spuneam, sunt rezultatul unor decizii luate anterior. Mă refer în special la extinderea proiectului uh, Europe Experience – se pune problema de asemenea unui parlamentarium itinerant, cât și cam a campaniilor de informare, campaniile cu un rol pedagogic, campaniile care vin în sprijinul democrației europene, lucruri foarte importante, cu atât mai importante în zilele noastre când ne confruntăm cu atâtea provocări îndreptate împotriva proiectului european. O a treia observație Aș vrea să mă refer la investițiile pentru cibersecuritate. Securitatea aceasta cibernetică uh, beneficiază de um, uh, investiții de 1,3 milioane de euro. Este vorba de o rubrică din ce în ce mai importantă pentru dinamica Parlamentului European. Ba chiar aș putea spune că sistemul nostru de audit intern ne-a semnalat unele vulnerab vulnerabilități, unele puncte slabe ale securității cibernetice a Parlamentului European. Deci trebuie pus accentul pe investițiile acestea în comunicare, în informare, dar și în cibersecuritate, care reprezintă, de-al minteri, prioritățile politice cuprinse în actualul proiect de buget. Cam aceste lucruri cred eu că reflectă preocupările și discuțiile pe care le-am purtat deja și, în concluzie, aș dori să semnalez o serie întreagă de semne de întrebare menționate de către biroul Parlamentului. Am dori ca acestea să se regăsească în versiunea finală a proiectului de buget. Vom vedea în ce măsură lucrul ăsta se va dovedi posibil. Mă refer în special la consolidarea capacității noastre de interpretare și traducere Trebuie susținută munca interpreților și aici este nevoie de un angajament care să reflecte în mai bună măsură necesitățile. În al doilea rând, s-a manifestat încă o preocupare. Mai exact, în ce măsură echipamentele pentru asistenții parlamentarilor ar putea să, se, să facă obiectul unor disponibilități mai mari după Brexit. Ce se va întâmpla cu finanțele alocate acestor uh, echipamente, nu numai pentru europarlamentari, ci și pentru asistenții acestora? Îmi aduc, aș, aș dori să vă atrag atenția că asistenții îi susțin pe eurodeputați în sediile Parlamentului, în sediile de lucru, prin urmare, este necesar să găsim și pentru ei o soluție mai adecvată. Și ajung la securitatea cibernetică, așa cum spuneam, uh, ea reprezintă o prioritate pentru noi și, ținând seama de eforturile financiare pe care le, cuprind deja, le cuprinde deja actuala propunere de buget, actualul proiect de buget, încercăm să facem față necesităților existente. Cam acesta, cam acesta ar fi rezumatul pe care voiam să-l fac eu în legătură cu dezbaterea purtată. Mă rog. Mulțumesc, domnule Velă, domnule Ferreira, pentru pre- uh, prezentarea introductivă. Acum dau cuvântul uh, mai întâi uh, domnului Șastel, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general, domnule vicepreședinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați explicat uh, pe cât posibil uh, acest proiect provizoriu de cheltuieli al Parlamentului European pentru 2021. Acest proiect uh, l-ați prezentat ca pe unul orientat spre viitor și spre modernitate și ați prezentat șase domenii prioritare pentru care cereți un buget de mai mult de 2 miliarde 110 milioane de euro ceea ce reprezintă, domnule președinte, vicepreședinte, o creștere de 3, aproximativ 3,5%, deci 72 de milioane, din care 32, e adevărat, n-am spus, dar sunt legate de obligațiuni statutare sau contractuale. Nu mai trebuie spus că noi, Comisia de Buget a Parlamentului, va trebui să facem o analiză precisă și riguroasă a Uh, solicitărilor noastre bugetare. Pe de o parte, în ce privește uh, cifrele viitorului uh, CFM 21-27, dar și din punct de vedere al coerenței și credibilității față de alte instituții europene, al căror buget de asemenea va trebui să-l analizăm. Cu alte cuvinte, E dificil pentru noi să fim critici cu bugetul altora dacă n-am fost destul de critici cu propriul nostru buget. Ambițiile noastre bugetare Uh, merg dincolo de o creștere clasică, așa cum ați spus, legată de o simplă indexare. Există motive pentru asta și va trebui să le analizăm și evident uh, iau notă cu interes de domeniile și proiectele pe care le considerați prioritare. Ne începește uh, comunicarea cu cetățenii, proiectele imobiliare, securitatea, câteva proiecte legate de securitate, internalizarea sistemului de securitate la, la Luxemburg și mai ales atenția la cibersecuritate, domnule vicepreședinte, dar și modernizarea infrastructurii noastre, a serviciilor de conferințe, dezvoltările informatice și un punct important, înverzirea Parlamentului și mobilitatea durabilă. Dincolo de această introducere, aș vrea să vă pun deja câteva întrebări și aș începe cu această înverzire, pentru că știți că schimbările climatice reprezintă o prioritate orizontală a tuturor grupurilor noastre politice. Aș fi vrut să știu care e situația din punct de vedere al acestei probleme uh, energetice. Începește uh, clădirile noastre. ați eh, evocat, eh, mai ales domnule secretar general, clădirea Wilfried Martens, care este un exemplu din punct de vedere al uh, normelor de mediu. Dar aș vrea să știu care e situația și cu celelalte clădiri. Și la aceeași categorie, vreau să știu ce va face Parlamentul pentru a-și încuraja personalul și aici și la Strasburg să reducă utilizarea uh, private și să uh, da prioritate transportului în comun uh, și uh, bicicletelor chiar și la fel uh, care este politica în ce privește gestionarea electricității și a consumului de apă, ține seama de prioritățile în materie. A doua serie de întrebări se referă la politica imobiliară. Domnule secretar general, ați răspuns deja parțial Uh, începește viitorul clădirii PHS și renovarea acesteia, pentru că Sigur, avem nevoie noi, avem nevoie de săli flexibile, de tehnologii, de conferințe, deci trebuie să modernizăm această clădire. Uh, și mi se vorbește, s-a vorbit de un document privind strategia imobiliară după 2020. Uh, N-am găsit acest document, poate mi l-ar putea cineva furniza pentru că ar fi interesant. Și în ce privește politica imobiliară, dați-mi voie să vă împărtășesc uh, perplexitatea unor membri ai comisiei noastre în ce privește partea recurentă uh, la, a fondurilor la exercițiu financiar actual. Cred că asta ar avea nevoie de anumite explicații fie și numai pentru a elimina orice dubii privind tehnica utilizată. Și, în ultimul rând, reprezentarea diplomatică a Parlamentului nostru în străinătate și în afara Uniunii Europene. Cred că și aici, domnule secretar general, aveți eh, o serie de elemente pe care ar trebui să le explicați eh, și să ne ajutați să înțelegem mai bine modul în care Parlamentul investește în afara Uniunii Europene, mai ales începește clădiri sau personal la New York, Addis Abeba sau Jakarta. Mi se pare că este elemente importante. De asemenea, vreau să salut eforturile acestui Parlament în ce privește hărțuirea morală sau sexuală, pentru că am creat noi proceduri, noi structuri, deci cred că ar fi bine să avem uh, și o prezentare a stării actuale și o evaluare a ceea ce s-a făcut. Uh, cred că putem avea deja această evaluare ca să măsurăm beneficiul efectiv al acestor noi proceduri. De asemenea, vreau să vă mulțumesc de această experiență magnifică, European Event, de care ați, pe care ați menționat-o și noastră. Edițiile precedente au fost un succes eu, din motive evidente, aș fi vrut să știu dacă Parlamentul n-ar putea să se gândească la mai mult de o simplă invitație transmisă pe tot în Europa, dacă tinerii se poată beneficia de rambursarea cheltuielor de voiaj și de cazare, cred că asta ar fi o chestiune de egalitate pentru că unii tineri nu au uh, mijloacele să plătească ei înșiși și aceste costuri și cred că ar trebui să reflectăm și la acest uh, aspect. Aș vrea să evoc imediat și consecințele Brexitului. Doamne vicepreședinte, ați vorbit puțin despre asta. În textul secretar general am văzut că economiile legate de Brexit, trebuie să le spunem așa, pentru că ne-au părăsit uh, unii parlamentari, deci aceste economii au fost absorbite în exercițiul 2020. Eu totuși îmi pun o serie de întrebări, mai ales pe două linii bugetare. Nu pot să înțeleg cum în 2022 crește față de 2020 și 2019, creștem în continuare cheltuielile de transport ale parlamentarilor. Deci nu înțeleg cum cu un număr uh, de 705 parlamentari uh, avem cheltuieli de vaj mai mari decât cu 750 și asta e valabil și pentru rubrica asistenție uh, parlamentare, linia 4220, pentru că și aici avem creșteri față de 2019-2020. Deci cred că ar trebui o explicație aici, poate că există totuși o explicație. Și în fine, vroiam să abordez împreună cu noastră următorul lucru, pentru că l-am discutat și anul trecut, și anume chestiunea explicațiilor de vot orale. Eu aici, evident, aș vrea să salut uh, calitatea serviciilor uh, oferite de interpreții și traducători, noștri care fac o muncă exemplară în condiții nu întotdeauna facile, dar cred că, ca în toate domeniile, Parlamentul nostru trebuie să raționalizeze unele lucruri și mă întreb dacă trebuie într-adevăr să dăm explicații de vot orale la ședințele plenare, când știm că există și alte modalități de a-ți exprima opinia privind votul sau opinia generală față de public. Anul trecut ați explicat, răspunzând la o întrebare, domnule secretar general, ați spus că aceste explicații de vot costă 21.300 de euro pe zi, deci mai mult de 900.000 de euro pe an, numai pentru aceste explicații. M-ar interesa să reflectăm asupra acestui subiect ca și asupra manierei în care am putea face anumite economii uh, pe această direcție și vă mulțumesc deja pentru colaborarea pe aceste diferite chestiuni. Merci. Madame Vinzi. doamna Linzi. Sehr geehrter Vizepräsident, Herr danke. Stimate domnule vicepreședinte, domnule secretar general, vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Eu sunt uh, o deputată nouă și îmi lipsesc anumite informații de background, dar și mie mi se pare important ca uh, banii contribuabililor să fie cheltuiți într-o manieră rezonabilă. Uh, în uh, raportul dumneavoastră v-ați referit la apropierea de cetățeni, care ar fi un element foarte important pe care l-ați plasat în centru. Planificați o campanie electorală de patru ani Aș vrea să știu cum arată aceasta și care au fost experiențele din trecut. De asemenea, am observat uh, un lucru și aș vrea să vă întreb care este diferența între experiența europeană și parlamentariumul mobil. Există vreo diferență sau e același lucru? De asemenea, S-a discutat despre bugetarea Varșovia, Praga. Uh, anul acesta sunt bugetate aceleași orașe, de unde și până unde. Iar în ceea ce privește siguranța, în, uh, in, la intrarea în clădirea Vice, Costurile totale sunt de 11,3 milioane de euro. Anul trecut fusese bugetate 6 milioane, anul acesta 8 milioane, 6 cu 8, 14, așadar nu prea se pupă cifrele. În ceea ce privește securitatea și siguranța la Luxemburg, vorbim de 150 de persoane noi care sunt angajate. Cum așa? De ce nu e a, implicată o firmă de a, securitate? Și încă un lucru, dacă ne uităm pe pagina de internet, cele, cei 150 de agenți de securitate sunt deja căutați. A, spre recrutare, chiar dacă noi nu am uh, decis cu privire la acest buget. Iar în ceea ce privește Brexitul și uh, numărul mai scăzut uh, de deputați, avem cu 46 mai puțini uh, deputați și mai puțin cu 150 de asistenți. Și va fi greu să explic în circumscripția electorală că uh, costurile cu misiunile, delegațiile și călătorile vor crește în continuare în ciuda scăderii acesteia. You, Mr. Uzakovs? Yes, Mr. President. Mulțumesc, domnul Uzakov. Mulțumesc, domnul președinte, pentru prezentare. Vreau să pun câteva întrebări în legătură cu sumele suplimentare, pentru că creșterea aceasta de 3,52% uh, înseamnă 71,7 milioane. Deci uh, avem uh, cheltuielile obligatorii, și, dar și o, o sumă adăugată în mod voit. Deci am putea să vedem uh, un tabel care să ne spună cum se vor cheltui aceste 40 de milioane suplimentare. Asta ar fi foarte util pentru membrii să vedem cum se vor cheltui acești bani. Și de asemenea, dacă vorbim despre cifre din proiectul de buget, la punctul 32, mai bună comunicare avem o creștere de 15,7%. De ce această creștere atât de mare comparată cu media creșterilor? Și de asemenea, începește cifrele și mai ales uh, pentru asistenți. Tocmai am uh, auzit unele... Uh, ați spus câte ceva despre asta, puteți să ne dați mai multe detalii și, în fine, începește experiența europeană. Cred că este minunat că avem trei reprezentanțe în Franța, în Paris, în Strasbourg și în Bazoris, dar, de exemplu, în uh, țările baltice, trei țări vecine Rusiei și cu experiențe europene extrem de sofisticate în ultimele săptămâni, ne-am bucurat să vedem ceva într-o zi și chiar aveam avea nevoie. Și ar fi, deci, întrebări legate despre acest echilibru de cheltuieri. Mulțumesc. Thank you, Mr. Buzelager. Mulțumesc, domnul Buzelager. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați prezentat aceste cifre, domnule Vele. Așadar, din partea grupului Verde, Verzii, noi suntem foarte interesați să aflăm efectele în ce privește emisiile de dioxid de carbon ale acestui buget. Și, de exemplu, dacă intru la costurile de energie care cresc cu 12,3% Asta, întrebarea se pune, e o creștere a volumului, a prețului sau sunt și alte condiții? Deci am vrea să înțelegem mai bine care sunt efectele asupra mediului ale acestor cifre, ar fi foarte util. Um, Dar aș vrea să intru și în câteva chestiuni suplimentare la fel de importante. Evident că ar fi util să vedem uh, fiecare membru Uh, al, buget, al Comisiei de Buget ar trebui să aibă un asistent suplimentar, deci ne-ar trebui o linie bugetară suplimentară. Glumesc, evident. Costurile de călătorie au fost menționate și cred că e dificil să înțelegem de ce e o creștere când avem scăderea numărului de membri și cred că un uh, comentariu general al verzilor pe care ar trebui să-l repetăm este că uh, suma de cheltuieli generale are nevoie de o structură mai clară și de reguli clare. E bine că e o reducere a acesteia, dar ar trebui să avem niște reguli obligatorii în privința uh, verificărilor acesteia și cred că asta își dorește Parlamentul. În ce privește alt uh, personal suplimentar și personal extern, avem creșteri mari, mai ales dacă facem legătura cu numărul de membri și dar nu dacă ne uităm doar la total. Deci dacă e vorba de finanțarea Secretariatului uh, Securității, uh, Transportului, toate aceste uh, capitole cresc în total și e o creștere masivă per membru. Așadar, un alt punct de care nu sunt sigur este legat de funcțiile generale, cheltuieli funcții generale. Deci dacă ne uităm la misiuni și călătorie în interes de serviciu între cele trei locuri de uh, muncă, iar o creștere de 3,3% și dacă ne uităm la o creștere per membru este una de 24%. Deci asta din ce cauză? Uh, călătorim mai mult sau a crescut costul călătoriei și de asemenea, dacă am putea avea o analiză din punct de vedere a efectelor de dioxid de carbon, emisiilor de dioxid de carbon, dacă ne uităm la centrele vizitatorilor, ca să, din punct de vedere al unui federalist, ce sunt și pro-european, uh, eu, în general, sunt în favoarea ideii de a avea o modalitate utilă de prezentare a muncii noastre, dar mă întreb dacă avem vreo cifră în legătură cu eficiența acestei experiențe europene. Există vreun studiu care se face și care să ne arate că asta este un mod util de a răspândi ideile Parlamentului sau ar trebui să mai existe și alte mijloace care la să le dea prioritate față de toate aceste clădiri și zone și inițiative. Deci cred că asta este începutul unei liste, dar uh, cred că așa uh, avem o mai bună înțelegere linie cu linie bugetară și în felul acesta cred că putem să apărăm mai bine un buget crescut în toate țările noastre, mai ales atunci când ești pro-european și nu vrei să fii într-o situație în care nu înțelegi complet ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Giuncea. Dziękuję bardzo. Tak, nasz, nasz... Mulțumesc foarte mult. Începește grupul nostru politic. Noi suntem totdeauna interesați să facem economii, dar nu, asta nu înseamnă că trebuie să căutăm să facem economii cu orice preț. Am vrea să comparăm uh, bugetul din punct de vedere, să examinăm bugetul din punct de vedere al calității serviciilor oferite. Deci trebuie să avem o administrație profesionistă și dacă sunt domenii în care trebuie mai multe eforturi bugetare, spuneți-ne. Vorbim astăzi despre aceste 89 de posturi noi uh, uh, pe pasarelă. Uh, nu suntem împotrivă. Trebuie promovați trebuie promovate acțiunile care sunt justificate și care trebuie promovate. Trebuie să spun că eu nu mă tem un pic de această înverzire a bugetului Parlamentului European, că niciodată nu știm ce se ascunde în spatele acestui termen. Acum două săptămâni am vizitat uh, clădirile Parlamentului uh, de la um, peste tot în toate colțurile și am văzut că e o instalație de încălzire foarte uh, complicată. Nu știu dacă există noi investiții prevăzute pentru aceste instalații care au totuși uh, o anumită vârstă, dar vorbim despre înverzirea bugetului Parlamentului European. Deci, cum intenționăm să consumăm energie la Parlamentul European care surse de energie uh, vom, le vom utiliza. De asemenea, trebuie să ne uităm la modul în care funcționează clădirile și să vedem dacă putem să facem ceva concret pentru uh, a schimba lucrurile sau doar vorbim așa de înverzire. Poate ne dați mai multe detalii în legătură cu acest subiect. Mulțumesc, domnul Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei comentarii și o întrebare la sfârșit. Primul comentariu, când uh, îi ascult pe colegi, mi se pare clar că avem nevoie de un mesaj foarte simplu. Care este consecința directă și care este consecința indirectă asupra Parlamentului a Brexitului? Că, pentru că asta ne întreabă și cetățenii. Deci, ce facem? Economisim bani sau nu economisim bani? Știm că sunt costuri pe care nu le reducem, nu putem să le reducem, costurile legate de clădiri, dar uh, o informație foarte clară și foarte scurtă și simplă ar fi utilă. Un al doilea uh, comentariu, care e un comentariu personal. Uh, încă discutăm care este necesitatea de a organiza toate chestiunile la Strasburg în afară de plenară. Avem din ce în ce mai multe uh, lucruri care se întâmplă acolo, delegații, comisii și mai departe. Deci nu mai avem uh, timp la Strasburg să lucrăm normal. Și vreau să știu care e costul acestor elemente adiționale la Strasburg. Cred că e un lucru pe care în viitor ar trebui să-l rezolvăm. În al treilea rând, e o chestiune foarte, foarte personală. Poate am ratat eu ceva, poate n-am auzit ceva din ce ați prezentat, dar coronavirusul, asta este boala mâinilor murdare. Putem cumva în Parlament să curățăm uh, mâinile, că avem numai apă rece și vin sute de oameni, mii de oameni și întreabă cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca în Parlament, în centrul Europei, să nu ai capă caldă la robinet? Înțeleg că sunt probleme cu bacteriile și mai departe, dar totuși ceva trebuie făcut pentru că dacă nu devenim ridicoli. Și acum întrebarea. 2021 e primul an din, noile, din nou CFM și suntem acum după publicarea noii propuneri a domnului uh, Michel, a președintelui Consiliului. Și una dintre propuneri iar este legată de reducerea costurilor administrative. Deci chiar și comparat cu propunerea finlandeză e o reducere. Și atunci, care e consecința acestei propuneri pentru Parlament? Prima noastră reacție. Știu că politic nu e ușor să ai o primă reacție, dar totuși suntem aici, uh, majoritatea Parlamentului spune nu aceste reduceri cred că această reducere a costurilor administrative devine în ce în ce mai periculoasă pentru buna funcționare a administrației și vreau să știu care e reacția noastră în legătură cu asta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ștefănuță. Thank you. Mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru prezentare. Cred că suplimentar față de ce ați spus uh, și a fost foarte bine rezumat, mai este și o altă întrebare și anume o să ne luptăm în acest mandat ca să le explicăm cetățenilor ce este Parlamentul European și de ce trebuie să voteze și să rămână angajați în politică sau vom, ne vom retrage, vom fi super conservatori și vom spune trebuie să dăm uh, dovadă de restrângere și de reținere. Și cred că e important să spunem uh, câteva lucruri. Uh, programul This Time I'm Voting, de data asta votez, pe care Parlamentul a creat, a fost foarte, foarte ușor și a trimis Uh, mulți dintre colegi în Parlamentul European, pentru că până acum uh, tinerii nu participau la votare și de data asta ei au votat și acum există câteva sute de mii de tineri care așteaptă să vadă o dovadă de leadership și să vadă ce se întâmplă. Uh, nu putem să spunem gata, tăiem bugetul de comunicare și cu cetățenii și ne întoarcem la ei în 2022, că atunci avem nevoie să voteze din nou, mai degrabă decât să avem un outreach constant față de toți acești oameni pe care avem deja în bazele de date și care vor să contribuie mai mult. Deci, aș vrea să-l felicit pe secretarul uh, general pentru inițiativa sa pe acest proiect This Time I'm Voting, pentru că a adus foarte mulți oameni la vot. Un alt bun proiect și pe care îl folosim în fiecare zi, oricine, nu contează ce grup politic, este IPRS-ul. IPRS-ul a devenit un serviciu de cercetare adevărat, congresional. A fost copiat după modelul uh, uh nu mi-amintesc când, cred că acum două mandate, după modelul Congresului American. E bine că există și uh, dacă citesc corect uh, cifrele, mă bucur că văd că bugetul îi crește, pentru că este un instrument care face economii pentru instituția noastră, pentru că altfel toți membrii ar trebui să-și comande propriile studii în alte părți și ar fi mult mai uh, scump decât să avem acest uh, instrument comun și acești experți care ne oferă uh, experiența lor. Și în fine, un lucru pe care l-a spus Olivier Chastel, cred că este important. Uh, eu am lucrat la oficiul de la Washington și e foarte important și cred că și cealaltă ar trebui să fie deschise cât mai repede. Nu putem să avem uh, neîncredere uh, generată între Parlamentul European și Serviciul de acțiune externă. Nu putem să avem angajații Parlamentului trimiși cu vize de turism, cum se întâmplă acum. Știu că noi, Comisia, am transmis o scrisoare și vom uh, face eforturi să vedem noi rezultate. Începește asistenții. N-am văzut decât diferența între 2020 și 2021. Cred că e o diferență mai degrabă statistică, e aproape de inflație, 3,5%. Asta e un pic peste inflație. De normal în aceste instituții să avem uh, o cifră mai apropiată de cea legată de indexare. Mă rog, să mă contraziceți dacă mă înșel. În ce privește mini-parlamentariumurile și experiența parlamentară mobilă și toate celelalte, aș vrea să văd și eu mai multe orașe din Est implicate. E frumos că Berlinul, Helsinki, am văzut că și Ljubljana, dar de ce nu Bucureștiul? Încă nu avem o instituție europeană sau agenție, nu avem nimic acolo și am putea chiar să facem și economii, pentru că nu o să putem să vreodată să-i aducem pe toți cetățenii aici la Bruxelles să viziteze centrele de aici, deci am putea să delocalizăm puțin efortul de comunicare. Și în fine, uh, cibersecuritatea a spus acest lucru raportorul și eu sunt interesat și de alte măsuri de economie, cum ar fi speech to text sau alte aplicații foarte interesante care pot să reducă bugetul pe care îl folosim pentru transcrierea unor uh, mari texte. Deci dacă am investit în speech to text, ar uh, face multe economii. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Holmeier. Um, Mulțumesc, bună ziua tuturor. Întrebările pe care le aveam, pe majoritatea le-a adresat Ian, însă în ceea ce privește Brexitul, aș vrea să știu cum stau lucrurile în ceea ce privește pensia deputaților britanici, cum a fost prevăzut acest lucru pentru viitor? Pentru că Bun, aș vrea să țineți cont și de asta atunci când se face structura bugetului. Mă interesează să știu cum se va configura totul. În plus, pe mine mă interesează în ceea ce privește uh, clădirea col, subiectul îmbunătățirea infrastructurii și a securității pentru că este un subiect de discuție, și apoi uh, clădirea Paul Henri Spac. Există câteva pregătiri în acest sens. Să vedem ce ajută să reducă microfonia. Voi ascunde căștile sumoase, poate că e mai bine așa. În ceea ce privește clădirea Paul Henri Spac, există anumite semne de întrebare statistice până când uh, vor fi luate decizii în ceea ce privește această clădire, pentru că și din punct de vedere uh, financiar, acesta va fi o povară financiară pentru noi, indiferent când vor avea loc lucrările. Și, de asemenea, mai există acea campanie de informare pentru alegerile din 2024 care a fost prevăzută. Ce se va face în 2021 sau um, ce a fost prevăzut ca durată în această privință? Și asta m-ar interesa, dacă puteți să-mi răspundeți, vă rog. Thank you, Madame Keller. Mulțumesc, doamna Keller. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et comme... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și întrucât e un subiect uh, de care mă ocup, aș dori să mă concentrez pe acest subiect al problemei imobiliare. <clears throat> Împreună cu colegii raportori din umbră am vizitat clădirile, iar ideea unei uh, întrețineri sistematice nu mă refer deci la mobile sau nu mă refer la lucrări specifice, punctuale, ci un anumit procent, 2-3% din valoarea clădirii, pentru întreținere. Asta ni s-ar părea util. Și am o întrebare bugetară. Există o linie finanțare pentru lucrările mari, încălzire, izolare, acoperiș, ceea ce nu se vede? Există deci o astfel de linie de finanțare în buget? A doua observație, Europa Experience. Aș dori asemenea colegilor să subliniez utilitatea acestui dispozitiv care a fost evaluat de altminteri, dar probabil o să ne spuneți dumneavoastră mai multe, domnule secretar general, despre asta, aș vrea să pledez în favoarea unor cheltuieli, unor, unor cheltuieli bune, care insistă pe prezența Parlamentului chiar și în state care, așa cum s-a spus, n-ar strica în state noi. Mă rog, nu mai sunt noi acum, sunt adolescente deja, uh, Apoi, domnule secretar general, dacă ne-ați... Am, am citit într-adevăr argumentația dumneavoastră, dar linia aceea n-am identificat-o în sinteza financiară de la capitolul 2007. Nu știu de ce, deși acolo vorbiți despre sume importante. A treia problemă se leagă de clădirea Spinelli, pe care am vizitat-o în detaliu și pentru asta aș vrea să le mulțumesc celor care ne-au permis acest lucru, am vizitat, am văzut uh, transformatoarele electrice, am văzut centralele uh, de încălzire, dar nu am văzut linia bugetară corespunzătoare. Nu găsesc aici Spinelli, clădirea Spinelli. Văd că se vorbește aici de restaurant, dar nu văd aspectele de natură tehnică, de întreținere. Și apoi, Asemeni Monicăi Holmeier, care cunoaște foarte bine acest subiect, aș dori să spun și eu că trebuie făcute aceste lucrări foarte rapid, acum, pentru că mă surprind aceste 10 milioane de euro, 10,3 milioane de euro mai precis, pentru clădirea SPAC în, condiția în, care, în condițiile în care nu avem mai multe informații. Eu, cel puțin ca raportor, n-am informații suplimentare, în legătură cu ce se întâmplă și exact ce anume ar necesita o sumă atât de mare pentru cheltuieli. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost deja adresate foarte multe întrebări, așadar voi încerca să nu repet. Două subiecte însă sunt ușor tangențiale uh, cu bugetul uh, Parlamentului. Una se referă la condițiile de lucru ale lucrătorilor, dar și ale celor care uh, lucrează la serviciile de curățenie cei subcontractați de către Parlament. S-a mai discutat de acest subiect, au fost adresate întrebări Parlamentului. Bineînțeles că serviciile Parlamentului ne spun că se îndeplinește legea, asta ar mai lipsi să nu se întâmple, dar uh, să se respecte legea, dar condițiile în care lucrează aceste persoane să fie la nivelul condițiilor pe care le solicităm noi din partea acestei instituții, ei bine, este o diferență uh, aici. Bineînțeles că dacă susținem că trebuie să se lucreze în condiții decente, atunci trebuie să facem același lucru și în interiorul instituției noastre. Nu putem să uităm alte sectoare uh, profesionale care lucrează în Parlament. Pe de altă parte, un lucru despre care am discutat adesea, conflictul de competență între deciziile pe care îl ia biroul și deciziile pe care le ia această comisie și adesea Parlamentul European în întregime. Adesea, biroul ia anumite decizii pe care Comisia Bugete nu le va uh, putea respinge pentru că au fost deja adoptate, însă uh, între negocierile care sunt purtate și finanțarea bugetară, uh, există adesea diferențe și adesea apar complicații în ceea ce privește atingerea obiectivelor pe care ni le propunem. Dar se întâmplă și uh, procesul invers. Și tocmai de aceea am făcut această introducere. Acest Parlament a adoptat uh, mai multe uh, propuneri care au rămas blocate undeva din diferite motive. La finalul mandatului trecut am solicitat ca asistenții să fie uh, plătiți, respectiv să, să fie rambursați la același nivel cu uh, deputații atunci când uh, sunt în misiuni, cum ar fi uh, călătoria la Strasburg. Majoritatea Parlamentului uh, a adoptat și a aprobat această decizie, dar asistenții nu uh, își primesc aceste deconturi la același nivel cu deputații în continuare. De asemenea, biroul uh, a promis că va studia posibilități tehnice de astfel încât un deputat care uh, sau o deputată care este în concediu de maternitate și nu poate participa la sesiunile de plen să poată vota online. Același lucru este valabil pentru concediile de paternitate sau pentru acei deputați care suferă de o boală poate pe termen lung, care nu le permite deplasarea. Sunt lucruri pe care le-am adoptat, le-am decis în mandatul trecut, dar au rămas suspendate undeva în aer. S-au blocat. Deci, biroul ia decizii, da, și noi trebuie să le uh, preluăm. Și m-ar bucura că atunci când Parlamentul adoptă de asemenea decizii și biroul să facă în așa fel încât acestea să fie implementate. A lot of, uh, Mulțumesc numeroase probleme ridicate în discuție, numeroase observații care s-au făcut și acum îi dau cuvântul domnului Vrar pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund în măsura în care se poate la toate întrebările care mi-au fost adresate. În primul rând, mulțumesc raportorului și pentru colaborarea foarte bună de până acum. Prima întrebare a fost cum stau lucrurile în ceea ce privește statutul verde al clădirii noastre. Vestea bună în ceea ce privește noile clădiri, mai ales uh, clădirea Martens, acolo avem statut de excelență din punct de vedere ecologic, așadar este ceea ce este mai bun în acest domeniu în acest moment, este o clădire exemplară. Uh, vorbim de clădiri pasive din punct de vedere energetic. Clădirea Adenauer este gata în măsură de 70% și acolo folosim uh, o instalație geotermală uh, de încălzire modernă, de asemenea și de aerisire. Deci este utilizată uh, căldura uh, termală a pământului pentru încălzire și alte astfel de procese. Și încercăm peste tot să venim cu îmbunătățiri astfel încât clădirile noastre să fie bune din punct de vedere ecologic. În ceea ce privește transportul, în ultimii ani am uh, modificat foarte mult modul în care se efectuează transportul. Folosim acum uh, trenurile Talis. O mare parte dintre angajații noștri merg acum cu trenul, deci nu mai există atât de mult transportul individual, este un progres foarte important și de asemenea uh, există stații de încărcare electrice. Avem 111 locuri de parcare electrice unde se pot parca mașini uh, electrice care să poată fi și încărcate în timpul acesta. Biroul a decis în 2019 și acum suntem în faza de implementare, deci după cum spuneam, a decis să uh, existe un uh, bilet sezonier care să fie rambursat uh, cu 90% și locul de parcare să fie unul flexibil. Până acum uh, se oferea posibilitatea de a avea un loc de parcare fix, acum uh, se oferă posibilitatea de a um, să deconta un loc de parcare sezonier, însă să nu fie mereu același loc de parcare. Cred că și acesta este un sistem de stimulente bun, astfel încât să se apeleze la uh, să se treacă la uh, mijloace de transport mai ecologice. Sunt și alte căi alternative de transport. Încercăm uh, așadar să înlocuim în permanență transportul individual cu metode de transport mai ecologice, mai prietenoase cu mediul. De asemenea, în regiunea Bruxelles am propus administrației ca traficul nenecesar între instituții să fie eliminat, astfel încât să se creeze o conexiune noi să venim cu conceptul și uh, administrația să implementeze, să existe posibilitatea de a se merge pe jos sau cu bicicleta între instituții, astfel încât să eliminăm cât mai mult din uh, traficul individual pe care îl generăm. Întrebarea referitoare la strategia imobiliară 2019 2029. Este o strategie imobiliară care a fost uh, adoptată de biroul trecut, deci o strategie imobiliară pe termen lung. Parlamentul a decis că avem suficientă capacitate acum uh, pentru birouri, mai ales aici la Bruxelles, și, odată cu măsurile luate la Strasburg, capacitatea este suficientă și acolo și de aceea vom stabili noi priorități, cum ar fi uh, Europe Experiences, pentru informarea cetățenilor, de asemenea uh, facilități pentru trialog, care trebuie create suplimentar, și măsuri de renovare. Renovarea este un subiect foarte important. Considerăm că clădirile noastre sunt noi, dar în momentul în care o clădire are 25-30 de ani vechime, cel puțin uh, o um, îmbunătățire energetică este necesară. Noi, în calitate de legitor de Parlament, am, dicea, am decis și am, am spus că este obligatoriu pentru economia privată să renoveze 3% din uh, clădirile sale. Așadar, aceste criterii trebuie să fie valabile și pentru noi. Deci, atât la 30 de ani cel puțin, clădirile noastre trebuie renovate. De asemenea, ați întrebat cu privire la uh, la uh, ramasaj. Așa. 98,5% uh, dintre cheltuieli au fost uh, făcute, uh, să la 70-80 de milioane de euro acum câțiva ani, deci aceste plăți pentru la masaj au fost reduse în mod simțitor. Au fost realizate de asemenea economii în ceea ce privește dobânzile, iar clădirea Adenauer de la Luxemburg, în ceea ce privește finanțarea, a fost redusă cu 100 de milioane de euro pentru că acolo nu s-au plătit dobânzi și uh, prin construcțiile care au fost făcute, aceste cheltuieli au putut fi compensate. Asta înseamnă că uh, am avut o atitudine responsabilă uh, în ce privește ramasajul și um, am uh, folosit toate posibilitățile pentru a uh, lucra în interesul cetățenilor europeni. În ceea ce privește strategia noastră, noi am uh, stabilit că vrem să fim și mai ambițioși, deci am uh, venit cu o uh, propunere în ceea ce privește înverzirea Parlamentului. Toate aceste obiective trebuie tratate prioritar și configurate mai ambițios. În ceea ce privește CO2-ul, ne-am propus o reducere de 40% până în anul 2030. Biroul a decis 40% până în 2024. Obiectivul era, în ceea ce privește transportul, să reducem cu 30% până în 2030. Biroul a decis 30% până în 2024, deci în jumătatea intervalului, practic. În ceea ce privește consumul de gaz, reducerea prevăzută era de 15% până în 2025 și acum vorbim de 25% până în 2024 energii regenerabile. Vechiul obiectiv 10% până în 2025, acum vorbim de 25% până în 2024. Electricitate și consum. Un, am uh, stabilit să reducem uh, consumul până în 2024. Consumul de hârtie, obiectivul vechi, 15% reducere până în 2025 și acum 50% până în 2024. Consumul de apă, obiectivul vechi 2%, vorbim acum de obiectiv nou de 15%. Aș putea să continui această listă. Oricum, vreau doar să spun că noul birou ia în serios obiectivele de mediu, le-a îmbunătățit, a, le-a antedatat și nivelul de ambiție al acestora a fost sporit. Ceea ce înseamnă că uh, vor fi necesare um, măsuri individuale în următorii ani, astfel încât aceste obiective să poată fi atinse. Ați vorbit de asemenea despre prezența externă a Parlamentului European. De 10 ani avem un birou la Washington. Din punctul meu de vedere, acesta a funcționat foarte bine. Acum 10 ani, uh, la Washington, eram întrebați, mm-hmm, veniți uh, deci de la Consiliul Europei. Ei bine, asta nu se mai întâmplă acum, nici măcar la Congres ci prin faptul că deputații noștri, pentru că în fiecare an am trimis delegații de peste 200 de persoane uh, la biroul nostru de acolo ca să ne susțină uh, angajații, am creat noi posibilități și nu mai este vorba despre o politică externă în sensul clasic, așa cum putem să ne gândim din perspectiva politicii externe, ci este vorba despre protecția datelor, libertăți civile și dialog cu uh, contrapartida noastră. Nu este vorba despre politicieni din domeniul agriculturii, al transportului, o colaborare la nivel legislativ. De aceea, prezența Parlamentului European este absolut legitimă în această zonă. Același lucru este valabil și pentru Londra. Biroul a decis că și la Londra trebuie să fim în continuare prezenți. Avem 3,7 milioane de uh, cetățeni europeni la Londra. Deci, după Brexit, nu putem să tratăm uh, Marea Britanie ca și cum ar fi un stat terț uh, întâmplător, ci va trebui să colaborăm în continuare cu cei care s-au angajat pentru Europa sau cel puțin cetățenii care vor avea probleme acolo sau dorințe, va trebui să rămânem în contact cu aceștia. Biroul a decis în plus să fie prezent uh, în instituții multilaterale, să aibă un reprezentant la ONU, la ASEAN și la alte instituții și în vremuri în care multilateralismul este tot mai periclitat, cred că aceasta este abordarea corectă. V-ați referit și la stadiul implementării uh, deciziei Hasselman din uh, ultimul mandat. Avem aici uh, o uh, imagine de ansamblu a planului de acțiune verde, galben, roșu. Nu mai este nimic care să fie în zona roșie, să nu fi fost nimic implementat. Majoritatea sunt uh, implementate în, 80, în proporție de 85-90%, deci se găsesc în zona verde, mai sunt câteva și în zona galbenă. Oricum, suntem acum într-o nouă fază în care uh, deciziile uh, luate trebuie să-și dovedească eficiența în practică. Deci avem un nou sistem pe care l-am introdus cu acest mandat și uh, biroul, după o anumită perioadă, poate după 18 luni, va verifica dacă măsurile respective au dus la îndeplinirea obiectivului sau nu, sau dacă este nevoie de noi măsuri pentru a atinge rezultatele dorite. Doamna Vințich a adresat o întrebare referitoare la campanie. Care-i treaba cu campania? În timpul uh, alegerilor europene am uh, avut o experiență foarte bună cu o altă prezență, o prezență mai bună a noastră în rândul cetățenilor. Și asta în mai multe sensuri prin birourile externe. Acolo avem experți în social media și am îmbunătățit de asemenea PR-ul și activitatea de presă. De asemenea, am fost activi într-o altă manieră decât o făcuserăm până acum. Domnul Ștefănuța a menționat deja acest lucru, campania Ground Game și uh, Europe Trust for Me. Am uh, avut în final o rețea de 3000 de cetățeni care uh, sau uh, au interrelaționat direct cu Parlamentul European și au spus noi vrem să facem campanie. Este foarte important ca acești 300.000 de cetățeni să nu trebuiască să aștepte acum alți patru ani până să poată colabora din nou cu Parlamentul, ci ceea ce am moștenit, ceea ce a rămas, oamenii cărora le pasă de Parlamentul European, să fie tratați ca un asset și să poată lucra în continuare pentru Europa. Și, de exemplu, CFM-ul este foarte important ca nu numai deputații să negocieze, să discute, ci ca totul să poată fi monitorizat public. Același lucru este valabil și pentru conferința viitorul Europei. Nu putem așadar doar o dată, când au loc alegerile, să avem această relație, ci este nevoie de interrelaționarea aceasta permanentă. Ați întrebat și cu privire la uh, Europe Experience și parlamentariumul mobil. Pentru a vă oferi un exemplu practic. Acum puțin timp, de fapt, acum câteva luni am uh, inițiat această experiență europeană la Biblioteca Națională de la Helsinki. Înainte, anual, erau 3.000 de vizitatori care mergeau acolo. Acum avem 130.000 de vizitatori. Deci, acest experiment, această experiență europeană, Europe Experience, reprezintă șansa de a ne îndepărta de comunicarea de nișă și a o extinde la o comunicare de masă. Sau o altă cifră, Strasburg. Uh, de curând am deschis și acolo acest centru. 460.000 de vizitatori. Parlamentariumul de aici, de la Bruxelles, 2,5 milioane vizite. Deci, avem o șansă unică să comunicăm uh, cu foarte mulți cetățeni, comunicare în masă, sunt grupuri de vizitatori uh, și de aceea prezidiul, uh, respectiv biroul a decis să continuăm cu acest proiect și să nu facem asta doar la Strasburg sau la Berlin, ci în toate capitalele, capitalele din Uniunea Europeană. Urmează Tallinn, pentru că uh, s-a pus o întrebare referitoare la țările baltice. Pe 20 martie deschidem la Tallinn un astfel de centru, o experiență europeană de mari dimensiuni și sper că uh, măcar uh, o dată pe an va merge fiecare o dată acolo, dar investim în toate aceste țări, țări care se confruntă cu uh, provocări importante în ceea ce privește comunicarea. În ceea ce privește anumite linii bugetare, s-ar putea crea confuzie și anume de ce uh, cifrele sunt mai mici decât cele pe care le cunoscute. De, uh, de, de exemplu, um, cifrele cu privire la clădirea Vice. Este vorba despre distribuția pe 2 ani. Într-adevăr, 6 milioane, 8 milioane, dar sunt ani bugetari diferiți, deci bugete diferite pe ani diferiți și de acolo diferența între 11 milioane, respectiv cele 6 și 8 milioane în defalcate pe ani diferiți. Luxemburg procedură de licitație. Este vorba despre o listă de rezerve care se creează pentru uh, colaboratori externi. Avem uh, Asta nu înseamnă că dacă există o astfel de listă, oamenii vor fi și recrutați, deci cei care sunt puși pe lista respectivă. Nu se ia nicio decizie înainte, ci pur și simplu în 2021, dacă vom avea nevoie, vom putea recruta, având acești oameni pe lista de rezervă. Brexit. De ce nu există o reducere la cele două linii bugetare, asistenți și călătorii? Motivul este că data Brexitului inițială fusese stabilită pentru începutul lui 2019. Deci am pornit deja uh, o dată de la premisa că în 2019 vom avea mai puțin deputați, deci undeva la 600, dar mm, s-a dovedit că în realitate nu s-a întâmplat așa. De aceea, diferențele nu vor fi majore acum, pentru că mai bugetaserăm dată. Cheltuielile vor fi făcute în funcție de utilizarea mijloacelor financiare. De exemplu, la asistenți, câteodată deputatul nu cheltuiește tot bugetul alocat și atunci spunem că există anumite procente de la care pornim. Acum pornim însă de la prezența că banii vor fi uh, cheltuiți mai mult de exemplu, mulți deputați ajung să aibă și cel de-al patrulea asistent. De asemenea, participarea la ședințe a deputaților, mai ales la mini-plenare și la reuniunile de grup, este mai mare decât uh, era cunoscut în mod tradițional din ultimul mandat. De aceea trebuie să adaptăm cifrele. Domnul Hezelage a întrebat cu privire la politica uh, CO2-ului respectiv de reducerea CO2-ului. Am făcut deja trimitere la aceasta, 40% reducere până în 2024, nu până în 2030, cum fusese prevăzut inițial, și de asemenea schimbări în ceea ce privește transportul și uh, mijloacele de transport în comun. Experience Europe, uh, cu privire la aceasta am răspuns deja. Jonca a spus că uh, sprijină ideea celor 89 de prosturi suplimentare, care nu vor duce însă la mai multe costuri, pentru că vor fi preluate de către uh, angajați care vor lucra în continuare la grupurile politice. Deci este o necesitate tehnică, dar care nu generează costuri suplimentare. Ați întrebat și cu privire la sursele de energie. V-am spus deja că folosim surse de energie regenerabile, surse noi, cum ar fi geotermia la Luxemburg, dar și acolo unde avem vechile surse de energie, încercăm uh, cu uh, tehnologia pe care o avem la dispoziție să avem un consum mai redus de energie. Președintele întrerupe. Claus, observ că ți-ai făcut multe notițe, însă cred că trebuie să trecem la punctul, la noul punct. Da, eu încerc să răspund uh, cât pot de mult la toate întrebările dumneavoastră. Domnul Olbricht a spus că Strasburgul produce costuri suplimentare. A existat un calcul Um, costurile pentru trei sedii, deci nu costurile cu Strasburgul, ci cu cele trei sedii, transportul și toate celelalte, sunt um, undeva la 100 de milioane de euro anual. Apa rece, aici este vorba despre legionele, despre bacteriile respective. Problema este că reputații nu folosesc uh, în mod regulat instalațiile, se formează aceste bacterii care duc la um, pericole pentru sănătate. Din acest motiv am doar apă rece. Voi încerca să trec mai rapid prin restul întrebărilor. Doamna Holmeier s-a referit la fondul de pensii în contextul Brexit. De pensii nu suntem direct afectați, dar fondul de pensii, într-adevăr, uh, pentru acesta este nevoie de explicații mai uh, îndelungate și domnul președinte nu îmi permite să intru în toate aceste amănunte. Uh, ba da, eu uite, îmi permite, mulțumesc. Avem un deficit important uh, aici, clădirea acolo, avem nevoie de o îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește spațiile comunitare, pentru că acolo au loc și uh, trialogurile tehnice și infrastructura, din punctul meu de vedere, nu este acceptabilă. În ceea ce privește uh, clădirea SES, aici este o uh, procedură de uh, licitație în acest moment în derulare. Vor începe probabil anul viitor uh, lucrările acolo. Doamna Keller s-a referit la întreținerea periodică, aceasta este necesară, 3%, de aceea a, există un directorat, o direcție care se ocupă numai de întreținere și mentenanță uh, acest birou a fost înființat acum câțiva ani. Um, liniile bugetare sunt însă distribuite pe mai multe um, direcții. În ceea ce privește clădirea șpac, uh, a fost uh, adresată și întrebarea ce se întâmplă. Domnul Ștefănuță um, a vorbit uh, despre EPRS și despre cealaltă sisteme cu care sunt de acord. De asemenea, despre faptul că biroul de politică externă trebuie să fie mai deschis. Această delimitare între politică internă și externă nu mai există ca în trecut. Politica um, migraționistă este atât politică internă cât și politică externă. Doamna Guardia Zabal a atras atenția asupra condițiilor de lucru. Noi le monitorizăm în permanență, dar și în ceea ce privește licitațiile noastre încercăm să uh, creăm întotdeauna și să garantăm condiții de lucru decente. Ultimul punct la care dorem să mă refer se referă la întrebarea Referitoare la birou, uh, Comisia pentru Bugete, Comisia pentru Control Bugetar, într-adevăr există poziționări diferite ale acestora uh, câteodată și fiecare are rolul său de jucat, iar în ceea ce privește întrebarea concretă cu privire la asistenți, există trei uh, regimuri diferite de decontare, unul pentru deputați, alt regim de decontare pentru funcționari și celălalt uh, pentru asistenți. Iar atunci când s-a luat decizia concretă la birou, a existat o dezbatere intensă și biroul a decis cu majoritate să se păstreze sistemul vechi, deci trei opțiuni diferite ale deputaților, însă sumele uh, de, de cont au fost crescute. Mulțumesc! Vielen Dank für Ihre Präsenz und den Beitrag und now still the floor for Vice President Pereira. Vă mulțumesc foarte mult pentru această contribuție și acum domnul vicepreședinte Pereira va prelua președinția și dau cuvântul, va prelua cuvântul. Vă rog, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, ne aflăm într-o etapă în care avem, deci, proiectul de buget care apoi va fi adoptat pe 9 martie de către biroul Parlamentului, așadar contribuțiile dumneavoastră sunt deosebit de utile pentru această etapă a lucrărilor, cât și pentru următoarele discuții pe care le vom purta la nivelul biroului președinției Parlamentului. Constat că Trebuie făcute informații suplimentare pentru a transmite tot ce facem noi în gestionarea acestui buget. Avem așadar investiții pentru clădiri, pentru echipamente, pentru condițiile de lucru. Toate aceste lucruri se înscriu într-o strategie de gestionare a clădirilor care a, fost, uh, care a început în 2010 și apoi a fost renuită în 2018 și care, în mod obiectiv, duce la o reducerea costurilor la economii față de alte posibilități, alte scenarii de gestionare a clădirilor. Avem, deci, clădiri care sunt în patrimoniul Parlamentului European. Vrem, prin aceasta, să folosim în mod optim resursele noastre financiare fără să aruncăm bani pe uh, chirii. De asemenea, ne interesează ecologizarea clădirilor, dincolo de toate serviciile de care s-a vorbit, de exemplu serviciile de transport. Nu toți colegii deputați cunosc eforturile noastre în materie. Prin urmare, trebuie să facem un efort suplimentar de sensibilizare în rândurile europarlamentarilor. Pentru că dacă noi nu cunoaștem toate aceste lucruri, cum ne putem închipui că le vor cunoaște alții din afara spațiului european? Și apoi, în ceea ce privește Brexit, Desigur, trebuie să ne gândim la consecințele Brexit, astfel încât să gestionăm în mod optim, în funcție de acestea, uh, bugetul Parlamentului European. Dar, în același timp, trebuie să fim atenți la modalitățile prin care putem investi în eforturi pedagogice de uh, promovare a valorilor europene, pentru a face față atacurilor la adresa democrației parlamentare europene și uh, la, pentru a face față populismului. Vă mulțumesc tuturor pentru eforturi, tot ce ați spus a fost notat și vă asigur că vor, uh, toate aceste lucruri vor intra în dezbaterea privind bugetul. Mulțumesc foarte mult, am ajuns la capătul acestei dezbateri. Am întârziat cu 10 minute. Vă mulțumesc pentru că renunțați la remarcele de încheiere și trecem imediat la reuniunea comună a trei comisii privind Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Vă mulțumesc foarte mult!